Bună ziua tuturor! Câteva informații mai întâi. Această reuniune va fi transmisă în direct, deci suntem uh, filmați, dacă înțelegeți ce vă spun. Un comentariu. Punctul 6 de pe ordinea de zi, acordul uh, cu Seychelles va fi analizat înainte de punctul 5, pentru ca uh, să pot să plec uh, la Comisia Intra pentru a discuta problema legată de Filipine. De altfel, dacă nu sunt uh, obiecte din partea dumneavoastră, vă propun să adoptăm ordinea de zi în forma sa inițială. Sunteți de acord? Foarte bine, nu sunt observații. Ordinea de zi este așadar uh, adoptată și trecem la punctul următor. Aprobarea procesului verbal al reuniunii de pe 16 octombrie 2014. Sunt comentarii, modificări uh, pe care ați dori să le aduceți? Nu, nu sunt. Atunci considerăm procesul verbal al reuniunii de pe 16 octombrie 2014 ca fiind adoptat. Punctul 4. În urma plecării colegei noastre, doamna Izabela Lovin, mai întâi aș dori să o uh, felicit din nou pentru că a ajuns ministru în țara sa uh, și în acest context aș dori să uh, urez bun venit deputatei care anterior fusese observatoare doar, colegii noastre suedeze, doamna Liena Engström, din partea verzilor, care s-a așezat la locul său, firește. Și trebuie spus că uh, prima vicepreședinție revine verzilor și aș dori să știu dacă vezi au un candidat sau o candidată pentru a ocupa această funcție de vicepreședinte. Domnul Ashton are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Aș dori să o felicit și eu pe Izabela, că a ajuns ministru, și îi urez uh, bun venit uh, noi noastre colege. Aș dori să o numesc pe uh, Linea Engstrom ca și candidată la poziția de vicepreședinte al acestei comisii. Mai sunt și alți candidați pentru această funcție de prim vicepreședinte a comisiei noastre? Nu. <coughs> Prin urmare, vă propun uh, uh, să o confirmăm uh, prin aplauze pe colega noastră. Donc, je demande à Madame Engström de venir me rejoindre. Aș dori să o rog pe doamna Engström să mi se alăture aici și să-și aducă cu dânsa și cartonașul cu numele eu voi fi obligat să plec uh, la INTA pentru a apăra uh, poziția Comisiei pentru Pescuit în ceea ce privește acordul cu Filipinele. Uh, așadar, dânsa va prezida această comisie pentru că este prima vicepreședinte a acestei comisii și va trebui să prezideze ședința. Ah, <laughs> voilà. Donc, encore une fois, je souhaite la bienvenue à notre... Încă o dată urez bun venit colegii noastre Linea. Și apoi uh, pot să spun că uh, vom începe imediat. Da, încă ceva, uh, de la ora 18 conteste dumneavoastră um, se organizează un cocktail de către mine și comisie și um, vă invit pe toți la acest cocktail, pentru că avem nevoie de uh, oameni prezenți acolo și mai mult decât atât vă rog să fiți simpatici. Vom degusta uh, produse uh, marine care sunt pline de proteine, de vitamine și așa mai departe. Punctul 6, uh, după cum vă spuneam, va fi abordat înainte de punctul 5. Este vorba de acordul între Uniunea Europeană și Republica Seychelles în ceea ce privește accesul navelor de pescuit uh, care arborează pavilionul Seychelles la apele și resursele biologice marine ale Maiot, uh, pentru că Maiot a devenit partener european și intră astfel în jurisdicția Uniunii Europene. Acest raport de aprobare a fost atribuit grupului PPE. Am asistat la prezentarea acestui raport uh, din partea Comisiei și am avut un schimb de opinii pe marginea acestei propuneri pe 22 septembrie. Astăzi uh, vom asista la prezentarea proiectului de recomandări și uh, vom fixa termenul de înaintarea amendamentelor. După cum știți, acest acord este primul de acest gen pentru că este pentru prima dată când Uniunea Europeană autorizează nave care arborează un pavilion al unui stat terț să pescuiască în apele comunitare. Acest acord se face într-un context foarte specific. De fapt, Maiot, cum spuneam mai devreme, de la 1 ianuarie 2014 este o nouă regiune ultraperiferică care face parte integrantă din teritoriul Uniunii. Înainte, Înainte de uh, adăugarea Maiot uh, la jurisdicția europeană, exista un astfel de acord deja între serviciile statului francez și navele europene și uh, navele din uh, Seychelles. Acest uh, acord uh, autorizează 8 toniere uh, și încă două nave de uh, aprovizionare să desfășoare operațiuni de pescuit uh, în uh, zonă. Vă reamintesc că zona de la 0 până la 24 de mile rămâne rezervată um, pescarilor uh, autohton. Vă reamintesc că această zonă uh, nu va fi um, extinsă, deși nevoile uh, locale sunt um, semnificative. Noi ne-am fi dorit să extindem această zonă la 40 sau 50 de mile, dar așa stau lucrurile. Activitățile acestor nave de pescuit, bineînțeles, vom fi conforme uh, uh, regulilor stabilite de uh, Organizația pentru tonul din Oceanul Indian. Se va garanta păstrarea resurselor pentru că aceasta este una dintre prioritățile noastre, chiar dacă unii pot pretinde contrariul. Printre altele, acordul prevede respectarea principiilor noi politici comune de pescuit și oferă un cadru mai transparent decât uh, acordul care existase anterior. O comisie mixtă s-a constituit astfel pentru a controla aplicarea acestui acord. Acordul conține de altfel uh, trei uh, clauze importante. O clauză de denunțare în caz de circunstanțe grave legate de nerespectarea angajamentelor asumate de una dintre părți, apoi o clauză de suspendare a acordului prevăzută în cazul încălcării evidente a drepturilor omului comune a principiilor democratice, a statului de drept și a bunei administrări a afacerilor publice, enunțate în articolul 9 al acordului de la Cotonou, precum și în cazul nerespectării drepturilor fundamentale ale lucrătorilor prevăzute de Organizația Internațională a Muncii și în cele din urmă o clauză de revizuire la jumătatea perioadei care va permite evaluarea eficacității acordului la trei ani după intrarea sa în vigoare. În ceea ce privește aspectele financiare, redevența uh, plătită de uh, Seychelles uh, este identică cu cea plătită de apele europene care pescuiesc în apele teritoriale ale Seychelles. Aceste taxe sunt acum de 110 euro, vor ajunge la 115 euro în următorul, în al doilea an și în al treilea, apoi 120 în al patrulea și 125 în al cincilea an. banii se vor întoarce pentru construirea infrastructurii și, în acest sens, uh, Consiliul a delegat uh, Franței uh, sarcina de a strânge acești bani și de a-i reîntoarce pentru dezvoltarea sectorului pescuit, de pescuit în Maiot. Primul ministru francez, Manuel Valls, a primit o scrisoare din partea noastră pentru că doream să avem un angajament scris din partea sa că aceste fonduri se vor întoarce în Maiot. Nu am primit un răspuns uh, și până când nu îl primesc voi suspenda uh, uh, acest raport, deși cred că premierul francez va răspunde în mod favorabil solicitării mele. Apoi, în ceea ce privește articolul 2, aliatul 3 din hotărârea Consiliului și articolul 19 din acordul interinstituțional din 2013, um, se vor detalia plățile făcute de către aceste vase și apoi plățile care vor fi făcute către Maiot înapoi, iar aceste aceste plăți vor ajunge și la comisie. Deci, stimați colegi, trebuie să fim atenți la buna distribuție a acestor bani. Și pentru a conchide trebuie să spun că uh, consider că acest uh, acord este în beneficiul uh, Maiot și a insulelor Seychelles. Este un acord bun și sunt pentru aprobarea sa de către Parlament. Bineînțeles, odată ce primim un răspuns din partea guvernului francez, eu nu mă îndoiesc că vom primi un răspuns pozitiv. Cam atât în legătură cu acest uh, acord, iar acum dau cuvântul raportorilor din umbră, dacă doresc să intervină, și apoi uh, eurodeputaților care doresc să-și aducă contribuția. Cine vrea să intervină pe acest dosar, doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Ca raportare din umbra a grupului ALDE, nici nu vreau să reiau uh, argumentația pe care ați uh, prezentat-o dumneavoastră, pentru că aș uh, repeta uh, lucruri pe care le-am uh, discutat deja odată când am vorbit despre fondul acestui uh, raport. În numele grupului meu doresc doar să spun că suntem de acord cu textul propus de dumneavoastră și că nu avem niciun fel de îndoială că uh, prevederile vor fi respectate de ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai există și alte intervenții? Dacă nu, dau direct cuvântul Comisiei. Nicio intervenție? Ba da, domnul Coburn. Um, well, since the rapporteur... Având în vedere că raportorul a identificat deja unele măsuri locale adecvate, eu nu cred că UE trebuie să-și bage nasul acolo unde nu are nevoie. Deci, uh, nu pot decât să repet, uh, cum am mai spus-o și mai devreme, de ce tot continuăm să ne băgăm nasul acolo unde nu ne fierbe oala. Pentru că suntem în Europa, că vă place sau nu. Știu că nu vă place, dar suntem în Europa. Maiot este un departament francez și deci se află în Europa. Acesta este răspunsul meu. la Mato. Îi dau cuvântul domnului Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, mai vorbit uh, și trecut și vom vorbi și viitor despre uh, acest lucru când vom analiza amendamentele. Este vorba de acea margine de, 0, de la 0 la 24 de mile marine. Vom vorbi și la amendamente despre această uh, chestiune. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu, dau cuvântul comisiei. Domnul de Ghipere ne va explica poziția comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Ați fost uh, foarte elocvent uh, în explicarea acestui uh, acord. Constat că toată lumea e de acord, deci n-am nimic de adăugat. Președintele, este grozav. Iată o intervenție a comisiei uh, pe placul meu, scurtă, concisă și precisă. Euh, écoutez, euh, là, il n'y a, pas de, a pas de problème. Je pense que cet accord est un... Cred că acest acord este necesar și logic. Pentru că Mayotte uh, este departament al Republicii Franceze. Toată lumea este de acord uh, cu acest principiu, cu redevențele și cu funcționarea acestui acord. Așadar, vă mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelui este de 10 noiembrie. Votul în comisie va avea loc ori pe 3, ori pe 4 decembrie și vom vota în plenară în ianuarie 2015. Cam atât, dragi colegi. Donc, je vais euh, laisser la parole. Dau acum cuvântul pentru botezul focului colegei mele, Elena, care va prelua rolul de președinte. Așadar, vin în locul meu. De acum vei prezida în engleză, iar eu mă duc la INTA să apăr poziția Comisiei PEș și vin imediat. Good luck. <laughs> Good luck for you. Thank you very much. Okay, thank you. Ah, ah c'est ce qu'on appelle du rapide, hein? Yes, okay. Uh, dear colleagues. Dragi colegi, voi face tot posibilul uh, să-mi îndeplinesc uh, rolul uh, în această primă zi. Uh, dacă domnul Cadec este polițistul rău, eu o să fiu polițistul bun și sper că mă veți ajuta și dumneavoastră. Acum avem punctul 5 pe ordinea de zi, care este dispoziții referitoare la pescuitul în zona acordului CGPM, Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană. Acest raport legislativ a fost alocat grupului PPE în urma reuniunii coordonatorilor din 4 uh, septembrie 2014. Domnul Gabriel Mato a fost desemnat raportor. Comisia a prezentat această propunere la întâlnirea noastră din 23 septembrie 2014. Am avut un schimb de opinii pe 16 octombrie 2014. Astăzi vom avea o prezentare a proiectului de raport și vom stabili un termen pentru depunerea amendamentelor. Dau acum cuvântul raportorului nostru, domnul Gabriel Mato. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă, și felicitări pentru uh, noul uh, mandat, noua funcție. Am avut deja, într-adevăr, două schimburi de opinii pe această temă și de aceea eu cred că pot să fiu cât se poate de succint. Au fost formulate de către comisie ă, și adoptate recomandări în 2005, 2007 și 2013. De fapt, este vorba de trei blocuri de recomandări. Odată pentru ă, dezvoltarea ă, durabilă a coralilor roșii, Apoi, recomandări pentru protecția uh, păsărilor marine și a țestoaselor pentru evitarea pescuirii acestora și uh, protecția uh, speciilor pelagice. Nu în ultim rând, au fost formulate recomandări și pentru vehiculele submarine teleghidate e, aceste recomandări sunt uh, cu caracter obligatoriu de pus în aplicare uh, de către statele membre prin acte de punere în aplicare uh, la nivel comunitar ce trebuie preluate și în legislația națională. Mai întâi trebuie să examinăm cum au fost formulate aceste recomandări și apoi trebuie să vedem în ce măsură procedurile trebuie adopt, adaptate la legislațiile naționale. Aici apar câteva incongruențe și dificultăți cu propunerea inițială a Comisiei. Eu cred că acestea apar pentru că recomandarea Comisiei Europene trece de recomandarea acestui, acestei comisii. Și sigur că Comisia Uh, se ține de unele texte legislative existente, dar dacă Comisia Europeană dorește să treacă dincolo de prevederile Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană, atunci uh, eu trebuie să mă, gând, mă întreb uh, de, de ce face acest lucru. Sigur că intenția este întotdeauna cea bună, dar nu întotdeauna măsurile sunt cele mai oportune. Eh, unele dintre măsurile propuse de comisie vor fi imposibil de eh, realizat de către eh, statele membre. De pildă, protecția vehiculor submarine teleghidate, protecția speciilor de coral roșu va fi, prevederile pentru, cu privire la aceste două elemente vor fi foarte greu de pus în aplicare. Trebuie să, ar, ar trebui să introducem și am putea să introducem, de pildă, niște derogări până, la două, până în 2016, așa cum ar fi normal, dar Comisia nu prevede această posibilitate. Adică ce se, ce se întâmplă la uh, capturile și pescuitul accidental de păsări marine. Uh, și în această privință, Eh, comisia eh, propune măsuri mult mai, eh, mult mai drastice decât pot fi respectate, pentru că capitanii navelor de pescuit nu au nici cum să intervină în, în aceste capturi accidentale a unor păsări marine atunci când se scot năvoadele, plasele din, din apă. Da? Deci sunt câte, câteva chestiuni care nu sunt avute în vedere a, tocmai așa cum uh, sunt ele în realitate, pentru că nici lumea nu este doar albă și neagră. Între alb și negru există mai multe nuanțe de gri. Numai că Comisia uh, Europeană a trecut peste aceste nuanțe și a înăsprit contrastul și a făcut totul să fie mai alb sau mai negru. Uh, sunt de acord în anumite privințe cu Comisia Europeană și Uh, împreună cu, uh, cu raportorii din umbră sunt dispus să îmbunătățesc acest text. Uh, nu voi intra acum în detaliile amendamentelor, dar vreau să spun că ar trebui, înainte de toate, să respectăm în tocmai recomandările Comisiei Generale de Pescuit în Mediterană și nu înțeleg de ce Comisia care a adoptat deja în uh, ultimele recomandări din 2013, acum dorește să treacă dincolo de ele. Eu cred că uh, este o problemă pentru că uh, recomandările Comisiei au fost, Comisiei Generale au fost deja uh, puse în aplicare în multe din statele membre și acum se vine cu noi uh, amendări ale acestor recomandări și asta nu mi se pare normal. Tocmai de aceea am și depus mai multe amendamente și eu cred că se poate formula mai bine propunerea inițială a Comisiei. Acum, sigur, mă aștept să aud poziția reporterilor din umbră, pentru că vreau să avem în cele din urmă un raport la care să contribuie cu toții. Mulțumesc, domnule Demato. Dacă dau acum cuvântul mai întâi raportorilor din umbră și apoi membrilor care doresc să intervină în nume propriu. Eh, Aguilera Garcia domnul Aiera Garcia, doamna Bilbao, domnul Tomasic, Serna Giotto, domnul Giotto, doamna Toma, Thomas și mai este cineva? Doamna Hazekamp. N-am lăsat pe nimeni pe afară? din afară? Întreabă președinta. Ok. Um, Bun, atunci dăm cuvântul mai întâi doamne Bilbao. Muchas gracias, presidenta, y felicitarle también por su nombre. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, permiteți-mi să vă felicit pentru numirea în calitate de prim vice al acestei comisii. În general, vis-a-vis -vis de raportul pe care ne l-a prezentat foarte pertinent domnul Mato, vreau să vă exprim punctul de vedere al uh, grupului nostru. Acest, acest raport trebuia să se bazeze pe recomandări așa cum au fost ele formulate de Comisia Generală. Însă unele din recomandările Comisiei Europene trec dincolo de limitele Uh, recomandărilor uh, Comisiei Generale. Uh, asta s-a întâmplat cu intenția de a armoniza textul acesta cu alte prevederi din politica comună de pescuit. Domnul de Mato a menționat unele probleme și și noi avem unele probleme. Dar ce vreți să faceți? Ce vreți să propuneți? Ce poate obține Comisia Europeană mai mult decât să se ajungă în statele membre la o adaptare a legislației naționale la aceste prevederi și dispoziții. Pentru că aceste prevederi și dispoziții, până la urmă, sunt menite să asigure caracterul durabil al resurselor haleutice, al florei, faunei marine. Deci vreau să întreb Comisia de ce trece Comisia Europeană dincolo de prevederile și recomandările formulate de Comisia Generală pentru Pescuit. Mulțumesc, doamna Aguilera, Aguilera Garcia. Eh, sí, también unirme a la felicit. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vă transmit felicitările mele și vă doresc mult, mult succes în această comisie. Mai întâi, uh, vreau să îl susțin pe domnul de Mato în uh, tot ceea ce privește mm, aspectele procedurale pe care le-a respectat și le-a parcurs în elaborarea raportului. Uh, în genere, sunt de acord cu conceptul general pe care îl prezintă și cred că acest raport este o bună bază de discuție. În multe privințe, Comisia Europeană trece de eh, recomandările Comisiei Generale. Raportul, raportorul a vorbit deja de unele state membre care a, au, eh, au implementat deja recomandările și eh, Până la urmă, obiectivul acestor recomandări, într-adevăr, este uh, cruțarea și um, uh, conservarea durabilă a uh, coralului roșu, de pildă. Nici nu știu cum altfel am putea să progresăm fără să respectăm aceste recomandări. Eh, acum raportorul a făcut niște amendamente, a depus niște amendamente la pro, propunerea comisiei, dar și aceste amendamente trec dincolo de uh, obiectivul uh, recomandărilor comisiei generale pentru că uh, limitează ex, uh, ex, în mod excesiv recomandările uh, comisiei europene. Eh, și asta în condițiile în care există deja state membre care au pus deja în aplicare eh, recomandările. Acestea acum ar fi afectate de o limitare excesivă a noilor propuneri ale Comisiei. Pe de altă parte, eh, există țări membre care încă nu au pus în aplicare recomandările și lor trebuie să le acordăm șansa de a o face. Deci nu trebuie să limităm uh, uh, în cazul nimănui posibilitatea de a uh, aplica în tocmai aceste prevedere De aceea vom depune și noi câteva amendamente în care vom încerca să descriem și să demonstrăm și mai bine punctul nostru de vedere. După dezbaterea noastră de astăzi, în care și noi spunem că suntem de acord cu uh, propunerile și recomandările făcute de GCPM, uh, eu cred că nu trebuie să trecem dincolo de aceste recomandări pentru că uh, altfel, practic, nu mai putem reglementa deloc situația pentru acele țări care până acum nu au pus în aplicare aceste recomandări. Deci, după cum v-am spus, doamnă președinte, vom depune amendamente pentru a risipi toate aceste nelămuriri. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte. Are cuvântul doamna Tomasic. Zahvaljujem se izvjestitelju na nacrtu izvješća. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc raportorilor, raportorului pentru uh, munca sa. Am constatat că, au, că raportorul a introdus uh, câteva ameliorări la textul Comisiei Europene în special în ce privește protecția fondului uh, pelagic. Uh, eu provin dintr-o țară pentru care este foarte importantă păstrarea și conservarea fondurilor pelagice. Uh, dar mă interesează în special măsurile economice și cu impact social. impactul, impactul asupra pescuitului în ansamblu în Croația va fi de 13 și pescarii vor, vor putea să pescuiască doar 180 de zile pe an, conform noilor recomandări. Asta înseamnă că se va ajunge uh, vrând nevrând și la pescuit ilegal și atunci uh, fondul pelagic nu se va putea uh, reveni. Deci eu cred că avem nevoie de măsuri raționale, într-adevăr, de uh, protecție, dar nu sunt pentru măsuri selective de protecție. Eu sper de aceea că propunerile noastre și amendamentele noastre pentru protecția fondurilor pelagice să fie uh, aprobate și adoptate. Eh, Mrs. Toma? Mulțumesc, spune doamna președinte. Are cuvântul doamna Toma. Oui, merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie și mie să vă felicit uh, pentru noua funcție pe care o îndepliniți. Uh, Mulțumesc de asemenea și raportorului și așa cum au uh, făcut-o și alți colegi, aș dori și eu uh, să constat neînțelegerea a ceea ce ar trebui să fie aplicarea unei recomandări. Vedem uh, pe aici, pe acolo, că dispar uh, cuvinte și nu sunt înlocuite de echivalentele lor și asta schimbă natura recomandării așa cum este ea formulată. Aceasta este prima constatare pe care o împărtășesc și eu cu raportorul. Aș adăuga, de asemenea, un argument care mi se pare foarte important. Uh, și anume că în Mediterană avem mari dificultăți în a ne armoniza între diferitele țări. Și aici avem ocazia armonizării reglementărilor. De aceea ar fi păcat uh, ca cu această ocazie să nu facem această armonizare din cauza unor mici diferențe pe aici, pe acolo, în recomandare. De aceea este important să ajungem la o reglementare armonizată pentru tot bazinul mediteranean cu toate dificultățile pe care le presupune acest lucru și, evident, vrem să putem implementa o reglementare unică. Am așadar această nuanță care este importantă. Este vorba despre definiția pescarului profesionist pentru că aceasta nu preia definiția care este eh, eh, reținută de FEAMP. Ori, de altfel, definiția aceea întrunise unanimitate în Parlament. Și cred că tot din motive de armonizare și din motive de lizibilitate, Cred că nu există neapărat un interes uh, să se găsească o definiție a pescarului profesionist într-un text și o, definiție, o altă definiție într-un alt text. De aceea propun ca definiția pescarului profesionist să fie cea a FEAMP. Mulțumesc pentru atenție. Thank you. Mr. Ehm, Sernagiotto? Domnul Sernagiotto are cuvântul. Presidente, complimenti, buon lavoro per Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vă felicit pentru noua funcție pe care o dețineți. Să știți că aveți un rol foarte important în această comisie. Chiar dacă unii consideră că acest lucru nu este atât de important, pentru noi acest dosar este foarte important atât sub raport economic cât și sub raport ecologic. În mare, sunt de acord cu raportul colegului de Maton. Aici uh, raportorul evidențiază foarte uh, mult uh, diferențele dintre versiunea Comisiei Europene și a, a Comisiei Generale Maritime. În versiunea italiană lipsește de pildă trimiterea la anexa 1, care uh, trimitere se regăsește în textul în limba italiană. Vă rog să dispuneți corectarea acestui neajuns. În ce privește pescuitul pelagic uh, uh, și speciile mici, cum ar fi sardelele, e foarte dificil să ajungem la consens aici de aceea aș ruga Comisia să explice sau să definească mai bine această problemă, pentru că în Marea Adriatică este foarte dificil să-ți închipui că se ajunge la 50%. Până mâine voi depune vis-a-vis -vis de acest punct câteva amendamente. Mă refer aici la problema Mării Adriatice și îl rog pe colegul de Mato să uh, examineze mai îndeaproape uh, Marea Adriatică. Deci mai întâi vă rog să dispuneți uh, ajustarea și redacțională despre care vă vorbeam în versiunea în traducerea în italiană și în al doilea rând ne-am bucurat dacă ne-ați susține, stimați colegi, Uh, în privința, în privința pescuitului în Marea Adriatică, unde nu se poate ajunge brusc uh, de la 0 la 50%. uh... Președinta, doamna Hazekamp este ultima vorbitoare pe lista noastră. Aveți cuvântul. Eh, eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să vă felicit pentru noua funcție, pentru care vă doresc mult succes, dar și multă înțelepciune Partidul Bunăstării Animalelor împărtășește uh, poziția Comisiei care uh, vine să uh, protejeze nu numai mările, ci și zonele costale. Pescuitul excesiv este o mare problemă și nu doar pescuitul excesiv legal, ci și cel ilicit pentru că și acesta distruge foarte multe fonduri uh, haleutice și în, pentru multe specii nici nu avem măcar un status quo, nu știm care este gradul, de amen, gradul lor de amenințare. Și de aceea aș vrea să știu din partea Comisiei dacă crede că există vreo posibilitate uh, pentru a Uh, culege uh, date în special în legătură cu speciile care intră în capturile accesorii. Și în plus m-ar interesa problemele uh, concrete cu implementarea. Ce, ce ameliorări ale recomand- a situației puteți avea în vedere, în special pentru reducerea pescuitului ilicit. Pentru că problemele apar nu numai la pescuitul uh, licit, ci și la, cel, la, la capturile accesorii sau capturile accidentale, cum ar fi tocmai aceste țestoase sau păsări, uh, specii marine uh, sau problema lezării um, și accidentării acestor bancuri de, de, de coral roșu. Eh, eu cred că propunerea Comisiei este pertinentă și chiar ar putea fi înăsprită. Președinta, nu știu dacă mai este altcineva care dorește să ia cuvântul. A, nu. S-a mai înscris eh, domnul Fabrizio Donatella. Vă rog. Uh, congratulations Mulțumesc foarte mult, felicitări și din partea mea pentru numirea dumneavoastră. Voi încerca și eu uh, să fiu uh, succintă și să uh, îl urmăresc pe colegul care a vorbit uh, înaintea mea în ideile sale. Toate aceste chestiuni sunt foarte importante. Noi aici încercăm să le oferim măsuri pescarilor și administrațiilor care sunt responsabile de implementarea acestor reguli și obligații. Așadar, obiectivul acestui demers este să nu revenim la o dezbatere politică referitoare la uh, CGPM, ci să ne asigurăm că acordul la care s-a ajuns este cât mai clar pentru pescari. Noi încercăm să reiterăm faptul că Comisia este pregătită să se angajeze în mai multe dezbateri cu Parlamentul și cu Consiliul, bineînțeles, pe această temă. Iar întregul exercițiu ar trebui să ne conducă la ceva care să fie cât mai clar posibil, atât pentru operatori cât și pentru administrație. Ca să răspund mai exact la întrebare, am auzit foarte multe intervenții care se referă la faptul că propunerea Comisiei merge dincolo de ceea ce a fost adoptat de CGPM în ultimii ani. Noi nu împărtășim acest punct de vedere, însă suntem de acord că atunci când încercăm să transpunem recomandări, nu facem doar un copy-paste uh, a ceea ce s-a agreat la nivel internațional. Adesea trebuie să fim un pic mai preciși și mai specifici cu privire la reguli. Uh, și asta pentru că aceste reguli sunt niște recomandări generale, iar cei care trebuie să respecte regulile respective trebuie să cunoască implicațiile și ce au de făcut uh, mai exact. Așadar, dacă uneori textul este diferit de ceea ce a fost agreat, intenția nu a fost uh, să existe cerințe mai stricte de implementare, ci de a oferi un context mai clar și o înțelegere mai clară a mizelor. Am auzit de asemenea faptul că există două probleme majore cu această propunere. Prima se referă la situația legată de statele membre care ar fi început deja să implementeze recomandările înainte ca propunerea să fie adoptată recunoaștem faptul că aceasta este o problemă. De altfel, am fost uh, informați în faza pregătitoare a acestei propuneri că unele state membre au adoptat deja măsuri care sunt uh, în conformitate cu recomandările CGPM. Intenția acum este să găsim o soluție adecvată pentru a evita să creăm incertitudini mai ales pentru acele state membre care au mers deja dincolo de ceea ce se propune aici și care au adoptat deja măsuri mai stricte privind planurile de gestionare. Evident, Comisia nu are nicio intenție să creeze dificultăți. Vrem să analizăm uh, această situație într-un spirit de compromis pentru a ne asigura că toate statele membre care trebuie să adopte măsuri o vor face pe picior de egalitate. Ideea este să lucrăm împreună pentru a găsi o soluție adecvată și să nu penalizăm acele state membre care au mers deja mai departe decât celelalte. Am să vă dau și un exemplu. Uh, trebuie să promovăm aceste bune practici astfel încât uh, toți cei activi în Mediterana să implementeze același set de măsuri. Suntem dispuși să lucrăm pentru a găsi un compromis acceptabil, dar să nu creăm o problemă și să nu uh, creăm incertitudini suplimentare. În al doilea rând, aș dori să mă refer la implementarea unor uh, măsuri uh, legate de coralul roșu. Am auzit că Comisia a propus deja, care merge dincolo de recomandare și care poate nu este în conformitate cu recomandarea. Înțelegerea noastră este diferită. Noi considerăm că, în special pentru uh, rovuri, pentru vehiculele teleghidate, există o aliniere la recomandare. Poate că aceasta este o chestiune în care ar trebui să avem discuții tehnice suplimentare pentru a clarifica mai bine uh, ce s-a adoptat referitor la Adriatică, și aici aș vrea să reiterez faptul că aceste măsuri au fost adoptate în 2013 și au fost modificate în 2014 pe baza unui risc major legat de starea stocului în Adriatica. Știm că au existat uh, foarte multe consecințe la nivelul sectorului, dar mai știm că, comparativ cu 2013, biomasa din Adriatica a scăzut uh, cu 40%. Aceste măsuri pe care vrem să le transpunem au fost adoptate cu o deplină cunoaștere a situației de către sector. Măsurile au fost adoptate în strânsă consultare cu sectorul și cu autoritățile. Sigur, măsurile nu sunt ușor de pus în aplicare, însă, pentru prima dată, am reușit, în contextul uh, CGPM, să avem un plan de gestionare pentru specii care sunt uh, împărțite între state membre și non-state membre. Cu siguranță va trebui să ne asigurăm că aceste dispoziții sunt transpuse în mod corespunzător în uh, legislația UE. A existat un succes la nivelul acestei organizații și trebuie să implementăm uh, și la nivelul UE. Există niște consecințe care au fost uh, adoptate în contextul IF, IMFF Încercăm să rezolvăm această problemă a stocurilor pelagice din Adriatica, însă este esențial să transmitem un mesaj pozitiv și să ne asigurăm că în, vizit, în viitor CGPM va putea să ia aceleași măsuri și în alte zone din Mediterana în care situația ar putea să fie chiar și mai gravă decât în Adriatica. Și vrem ca acesta să fie mesajul și semnalul pe care îl transmit. Și în fine, Uh, este vorba și despre situația stocurilor și pescuitul ilegal. Acesta este evident un element pe care îl luăm în considerare în această politică. Referitor la situația stocului, avem o înțelegere bună a situației. Sigur, uh, nu avem o uh, înțelegere foarte bună a stocului în Marea Mediterană. Am lucrat foarte mult la nivelul Consiliului Științific. Suntem dispuși să vă furnizăm toate datele și linkurile la aceste rapoarte și date pescuitul ilegal, uh, apoi este o preocupare majoră pentru noi, în special în zona CGPM și suntem dispuși să oferim elemente suplimentare pentru a oferi date legate de măsurile întreprinse. Mulțumesc! Yes, thank you very much. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, sper că considerați că ați primit răspunsuri la întrebările adresate. Acum dau cuvântul din nou domnului Mato pentru uh, concluzii. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt aș dori să răspund la comentarii. Doamnă Bilbao, sunt absolut de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește planul de gestionare, trebuie să găsim o soluție. Probabil am putea extinde aici puțin sfera de cuprindere Adică se acoperim nu doar pe cei care au deja planuri de gestionare, ci se extinde puțin sfera de cuprindere. În ceea ce privește uh, cele spuse de doamna Aguilera, ne vom reîntâlni cu siguranță să discutăm aceste aspecte. Însă nu există contradicții uh, reale, pentru că atunci când vine vorba de propunerea comisiei, cred că Recomandările nu sunt, de fapt, uh, limitate. Recomandările există, au fost uh, expuse, iar comisia e cea care a interpretat aceste recomandări, însă sunt state membre care au uh, trecut dincolo de aceste recomandări, au adoptat uh, aceste măsuri, să spunem în 2011-2012, la vremea când Comisia nu le elaborase, iar pentru acele state care au adoptat măsurile deja în acord cu recomandările, uh, n-ar trebui să existe niciun fel de sancțiune. Deci, uh, în niciun fel, uh, recomandările acestea nu sunt limitate, dar oricum mai putem lămuri aceste aspecte ulterior. Sunt sigur că putem rezolva această problemă. Eu, unul, nu văd contradicția pe care ați menționat-o. În 2015 nu se vor mai putea uh, folosi mijloacele actuale dacă nu există uh, dovezi uh, științifice care să ateste contrariul. Deci acest an este foarte clar. Prin urmare, nu înțeleg de ce nu am putea integra ceea ce se stipulează în recomandări. Doamna Senaioto a spus exact aceste lucruri. Cred că va trebui să găsim o soluție. Doamnă Toma, aveți uh, dreptate. Trebuie să mai nuanțăm puțin uh, interpretarea noastră în raport atunci când vine vorba de personalul navigant uh, profesionist. Trebuie să fim foarte clari acolo. Textul EMFF este foarte clar și folosește uh, termeni uh, simpli, uh, fisherman, pescari. Poate am putea să folosim și noi acest termen, pentru că dacă suntem mai specifici, ajungem să avem probleme cu definițiile și aici eventual s-ar putea să existe o astfel de problemă, dar sunt sigur că vom putea găsi aici un acord. Poate cel mai bine ar fi să folosim aceeași terminologie pe care am folosit-o în cadrul fondului mai degrabă decât să folosim uh, termenul de uh, navigator profesioniști. Poate că ar trebui să găsim termenul adecvat care să poată fi folosit aici. Doamna Hazekamp, cred că ați auzit uh, răspunsul Comisiei în legătură cu IUU. Cu siguranță vom putea să profităm de fiecare ocazie pentru a ne lupta cu acest tip de pescuit. În ceea ce privește coralul roșu, am o problemă cu faptul că Comisia a trecut dincolo de recomandări. Iar dumneavoastră obiectați de pe temeiuri diferite pentru că v-ați fi dorit uh, ca Comisia să meargă încă și mai departe. Deci abordăm aceeași chestiune din perspective total diferite, însă poziția mea spune doar că ar trebui să respectăm recomandările. Iar problema cheie este că aceste recomandări nu sunt uh, formulate foarte um, precis pe aici, pe acolo. Deci trebuie să existe o coerență între ceea ce se expune în propunere și aceste recomandări. Nu s-a făcut copy-paste pur și simplu um, din recomandări. Uneori s-a făcut copy și nu s-a mai dat paste, alteori s-a dat paste înainte să se facă copii. Deci uh, nu prea mai înțelegem uh, intenția din spatele acestor texte. Însă uh, în 2013 Comisia nu a făcut absolut nimic. Sunt de acord cu reprezentanții Comisiei că n-ar trebui însă să penalizăm acele state care și-au făcut temele. Ceea ce avem aici e ceva ce ar penaliza aceste state, ori acest lucru nu este acceptabil. Haideți să respectăm munca celor state membre care, într-adevăr, au adoptat anumite măsuri. Până la urmă trebuie să avem un sistem care funcționează pentru, noi, pentru toată lumea, dar haideți să recunoaștem munca care a fost făcută. N-ar trebui să sancționăm sau să penalizăm pe nimeni. Și mai trebuie vorbit despre uh, nave care trebuie să respecte recomandările, dar pot să vă spun că nu, nu asta se întâmplă. Recomandările nu sunt atât de definitive precum uh, suntem noi. Uh, se lasă o anumită marjă de manevră, o anumită flexibilitate. Și asta pentru a putea schimba Uh, anumite aspecte în funcție de informațiile științifice care ne parvin din studii. Deci vom continua să purtăm discuții cu Comisia Europeană. De asemenea, vom continua să acționăm pornind de la temeiul că există aici în sală un anume consens și că cu toții ne dorim certitudine juridică. Iar acum, uh, cu actuala formulare din uh, propunerea Comisiei, nu putem ajunge la certitudine juridică. Fiecare articol, fiecare cuvânt, fiecare amendament vor trebui analizate îndeaproape pentru a putea să obținem până la urmă un raport bun. Sunt oricum deschis aici la sugestiile colegilor. Vă mulțumesc foarte mult și sper să fi răspuns la toate întrebările. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Mato. Avem aici niște termene. Termenul pentru înaintarea amendamentelor 10 uh, noiembrie 2014. Deci 10 noiembrie. Uh, votul în comisie va avea loc pe 3, 4, 3 sau 4, spune doamna președinte, decembrie. Iar votul în plenară în ianuarie 2015. În regulă, trecem mai departe la următorul punct, cred. Domnul Ferreira nu a putut uh, să fie aici uh, alături de noi. Astăzi, prin urmare, domnul Viegas va uh, vorbi în numele său. Este vorba despre posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Democratică sau Tome și Principe. Acest uh, raport prin procedura uh, de consens a fost uh, semnat de GUE-NGL în urma reunii coordonatorilor de pe 4 septembrie 2014. Domnul Joao Ferreira a fost numit raportor. Comisia a prezentat această propunere și am avut un schimb de opinii pe 23 septembrie 2014. Astăzi vom asista la prezentarea proiectului de raport și vom stabili termenul pentru înaintarea amendamentelor. Dau acum cuvântul domnului Viegas nu, e nou. Mulțumesc. Acest acord nu este unul uh, nou. Primul acord cu Sao Tome și Principe um, datează din 1984. Uh, S-au semnat de atunci 8 protocoale, ceea ce demonstrează că relația între Uniunea Europeană și Sao Tome și Principe uh, a fost consolidată. Acest uh, protocol va intra în vigoare pentru 30 de ani și permite activități pentru 24 de nave europene cu o participare uh, a Uniunii Europene pe de 675.000 de euro în primă fază și apoi 650.000 uh, pentru următorii ani. Protocolul uh, uh, fixează și statele, taxele pe care trebuie să le plătească armatorii. Sunt sume care cresc după primii doi ani reprezentantul uh, Uniunii și al uh, sau, tome, s-au uh, declarat satisfăcuți de acest protocol, de aceea recomandăm ca Parlamentul să adopte acest raport pentru semnarea acestui protocol, câtă vreme însă facem anumite comentarii pertinente. Acest protocol permite îmbunătățirea cooperării sectoriale și, de asemenea, și promovarea uh, dezvoltării durabile în sectorul pescuitului în uh, Sao Tome. Pe lângă protocolul pe care l-am uh, numit, rezultatele acestui acord care există din 84 au fost uh, slabe. Însă s-a îmbunătățit puțin fiabilitatea informațiilor pe care le primim în legătură cu resursele uh, de pescuit. Noi uh, trebuie să consolidăm susținerea pentru a forma observatori și, de asemenea, pentru activitățile de control efectuate de către Sao Tome și Principe. Trebuie subliniat faptul că frecvent Uh, intră și ies uh, nave din uh, zona exclusivă economică a uh, Santome și Principe, fără ca această țară să știe de aceste mișcări. Bineînțeles, trebuie consolidată și infrastructura, printre altele, pentru a putea uh, permite transformarea produselor și uh, apoi uh, pentru a permite acestora să părăsească țara. Deci trebuie să ne ne implicăm în toate etapele acestui uh, protocol. Uh, Parlamentul va primi uh, un raport în legătură cu elementele din aliniatul 3 al protocolului și mai ales ne vom interesa de declarațiile legate de capturi. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Vie domnule Viegas. Da, acum cuvântul raportorilor din umbră sau membrilor care doresc să ia cuvântul. Lope Fontane Domnul Finch Hun Sarao Santos Mai e altcineva? Bun. Doamna Lope Fontane. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări. Aș dori să vorbesc în numele colegului meu, domnul Milan, care este raportor din umbră și care acum este la o uh, întâlnire a Comisiei INTA. Eu împărtășesc uh, opinia uh, raportorului uh, pentru acest acord. Eu cred că este un raport important pentru Franța și Portugalia. 28 de toniere cu plasă pungă și uh, nave cu uh, paragate plutitoare vor avea acces la uh, apele uh, acestei uh, țări. Ne dăm seama că acordul aduce beneficii pentru ambele părți. Raportorul a menționat uh, pescuit durabil, dezvoltare uh, și remedierea deficiențelor. Aș dori să subliniez faptul că aceste deficiențe nu au de-a face uh, cu uh, probleme în uh, raportarea uh, capturilor, ci se leagă de strângerea datelor din partea autorităților din Sao Tome. A existat un acord de alocare a unei părți semnificative din fondurile obținute pentru a susține uh, Uh, stabilirea uh, unui mecanism de control pentru a ajuta autoritățile acestei țări să respecte aceste obligații. Navele Uniunii Europene deja uh, respectă controlele care sunt efectuate de statele de pavilion. Aceste contribuții financiare au sporit ca proporție, au trecut de la 670.000 la 710.000 cu 675.000 de euro pentru ultima, ultimul an al acordului. Deci sunt sume semnificative pentru a susține pescuitul durabil în această țară. Această uh, proporție așadar a fost uh, sporită dacă comparăm uh, situația cu cea din protocoalele anterioare, unde cifra era mai scăzută. Asta va permite să avem mecanisme de control care să poată controla activitățile de pescuit în largul coastei din Sao, Sao Tome. Oricum avem uh, o abordare pozitivă vis-a-vis -vis de acest acord. Mulțumesc! Mulțumesc! și aș dori să vă felicit uh, pentru sosirea dumneavoastră în Parlament, dar în aceeași măsură și pentru faptul că ați fost numită vicepreședinte al Comisiei pentru Pescuit. Deci, încă o dată, bun venit! Vă uh, urez mult uh, succes în calitatea dumneavoastră de deputat european. În ceea ce privește acest acord, nu pot decât să îl felicit pe domnul raportor, reprezentat aici, de domnul Viegas. Aș dori să mulțumesc pentru observațiile din raport. Acest raport uh, are observații pertinente uh, și, în general, sunt de acord cu tot ce se spune acolo. De altfel, sunt de acord și cu detaliile uh, prezentate în comentarii și sunt de acord să adoptăm acest raport. Este un acord între un stat suveran, Republica Sao Tome și Principe și Uniunea Europeană. Aș dori să fac însă niște comentarii care cu siguranță Uh, ar putea îmbunătăți uh, textul. Uh, în mod contrar față de alte acorduri de pescuit ale Uniunii Europene, în această propunere nu se vorbește de specii protejate, de exemplu, țestoasele marine, anumite mamifere marine, nu se vorbește nici despre limitarea efectelor negative. Ori aceste măsuri de mediu există în alte acorduri și, după părerea mea, aceste prevederi ar trebui să fie comune tuturor acordurilor. Deci, dacă avem aceste prevederi în Europa, e unul aș fi mulțumit uh, ca ele să apară și aici, pentru că aici, din păcate, ele nu se regăsesc. Mai mult decât atât, uh, sau Tome și Principe astăzi face un efort considerabil de uh, a pune în aplicare un sistem de protecție a cestoaselor marine în rețelele portoare se acționează în acest domeniu prin organizații locale și internaționale și asistăm la o modificare a comportamentului um, cultural um, bine înrădăcinat, care permitea um, exploatarea cestaselor uh, marine. Acum totul se face în baza unor reguli internaționale. Aceste noi măsuri funcționează din fericire și uh, se aplică la nivel local. Știm de asemenea că speciile pelagice, pentru că aici vorbim uh, despre uh, nave cu paragate plutitoare și despre nave uh, cu plasă pungă, deci trebuie spus că Uniunea Europeană trebuie să rămână solidară în acest domeniu, trebuie să înscrie toate aceste elemente în protocol și uh, să fim solidari cu această țară în efortul de protejare a mediului este important și raportul a amintit acest lucru, să uh, putem conta pe observatori uh, care ar trebui să fie luați uh, în calcul din perspectivă financiară de către armatori și nu de statele de pavilion. Pentru aceste embarcațiuni, aceste lucruri ar fi normale. Uh, trebuie să urmărim acest efort, uh, trebuie să garantăm uh, respectarea legislației din Sao Tome și Principe și de asemenea și regulile care apar în acest acord de pescuit. Trebuie să existe un dialog între Comisie și această țară pentru a putea reaminti interesul acestei țări pentru existența unor observatori la nivelul navelor, la bordul navelor. E important uh, pentru că există deficite de formare, dar uh, trebuie să amintesc că am uh, uh, condus uh, un program de pescuit timp de 12 ani la Asor uh, și existau cazuri în care uh, tonierele uh, care se aflau în apele uh, Angolei sau uh, Capului Verde uh, aveau observatori la bord. Erau uh, nave care arborau pavilion uh, european. Uh, existau și observatori ai unor state care insistau pe o cooperare durabilă pentru protejarea mediului marin. Și vorbim aici mai ales de pești. Eu cred că acest protocol ar putea contribui la toate acestea. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Van Dalen are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt mai puțin uh, entuziast uh, uh, cu privire la acest acord uh, în comparație cu colegii care au intervenit înaintea mea. De ce? Ei bine, pentru simplul motiv că nu am auzit spunându-se din gura raportorului nimic în legătură cu măsurile de protecție a rechinilor. Bineînțeles, acestea sunt uh, capturi auxiliare uh, capturilor de ton, dar Bineînțeles, vorbim despre specii numeroase de uh, rechin. Uh, stocurile de rechin se diminuează uh, foarte repede în această zonă. Vorbim până la urmă de pescuit durabil în acest acord. Prin urmare, nu putem să nu ne întrebăm dacă n-ar trebui să ne referim și la speciile de rechin. Prin urmare, sunt critic la adresa acestui exercițiu. S-ar putea chiar ca grupul meu să se abțină la vot. Oricum, uh, prin intermediul amendamentelor voi încerca să uh, îmbunătățesc rezoluția care va însoți acest text. Vă mulțumesc. Mulțumim. Domnul Finch. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți cu toții, noi întotdeauna ne-am opus unor astfel de acorduri uh, care sunt instrumente de exploatare colonială, dacă vreți. Interesant este că Uniunea Europeană uh, este consecventă și semnează în continuare astfel de acorduri, cu toate că câștigul este doar de 10%, dar cauzează uh, uh, un dezechilibru ecologic extraordinar. În același timp, în timp ce se pescăște în mări îndepărtate, pescarii din Anglia și din Regatul Unit sunt defavorizați și li se interzice să pescuiască. Nu trebuie să exploatăm uh, și nu trebuie să colonizăm alte țări pentru exploatarea resurselor lor naturale. Mulțumesc. Arlist. Domnule Kuhn, sunteți ultimul pe lista noastră. Mulțumesc, doamna președinte, felicitări pentru numirea în funcție și sper că vom colabora bine în cele ce urmează. În ultima perioadă de legislatură uh, am încheiat uh, multe acorduri pe care le-am verificat uh, în toate detaliile lor. În special, am dorit să oferim uh, un ajutor pentru dezvoltare sectoarelor piscicole și marine din aceste țări. Asta vizează și Sao Tome și Principe, iar cei 700.000 de euro sunt dedicați și destinați modernizării și îmbunătățirii sectorului pescuitului și industriei procesatoare de pește. Deci, colegul Van Dalen a vorbit despre capturile accesorii de rechin și despre cotele de rechin. Și în ultimul nostru mandat am vorbit despre acest lucru și așa numitul shark finning, a fost uh, uh, confirmat de Comisia Europeană, uh, adică toate națiunile europene care operează în Sao Tome și Principe trebuie să se țină de regulile europene existente. Tocmai de aceea acordul nu prevede încă o dată în mod explicit acest lucru, pentru că oricum legislația europeană se aplică și acolo. Eu însă am o altă întrebare la adresa Comisiei. Raportorul ne-a făcut o prezentare cuprinzătoare, dar vreau să știu cum verificați dumneavoastră ajutorul nostru uh, țintit pentru Republica Sao Tome și Principe și cum interpretați rezultatele obținute până acum. Care sunt uh, tacurile uh, Uh, pentru navele uh, noastre. Am înțeles că uh, pentru primul an pe tonă sunt prevăzute 55 de euro, suma crescând apoi în, până al treilea an până peste 70 de euro. Dar vreau totuși cifre concrete din partea Comisiei. Per? Dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Depuper. Mulțumesc, doamnă președinte. Va fi și mie o plăcere să colaborez cu dumneavoastră, așa că vă felicit pentru numirea în funcției. Îi mulțumim domnului Ferrera pentru raportul său cuprinzător. Este un document foarte bine realizat. E drept că este un acord modest, nu este un acord foarte important, Totuși, pentru această țară, acordul acesta este important, ceea ce pentru noi este o sumă mai modestă, în special în ce privește cooperarea sectorială. Pentru partenerii noștri este o sumă importantă. și ne bucură că și raportul noastră este pe o poziție similară cu cea a noastră. În prezentarea raportului s-a menționat dificultatea Republicii sau Tome și Principe în a-și monitoriza, din punct de vedere economic, activitatea. Tocmai de aceea vrem să ne concentrăm asupra acestei chestiuni și tocmai de aceea, a, în asemenea și altor acorduri, am am identificat eh, sectoarele și domeniile în care putem colabora cu prioritate. Este important pentru Republica Sao Tome să eh, aibă date exacte asupra ceea ce se întâmplă în zona sa economică, să poată controla activitatea din domeniul eh, pescuitului și de aceea ne-am făcut din acest element de cooperare o prioritate. Tocmai în, acest, în, acest, în această direcție sunt uh, uh, prevăzute și uh, plățile acelor sume pe care le-am prevăzut în acord. Și sperăm că acest lucru să ajute în mod considerabil Republica sau Tome și Principe în a accesa resursele. Da? De ce? Pentru că, așa cum s-au plâns și alte țări din regine, nu există, nu există date suficiente prin care să se cunoască realitatea concretă, adică trebuie să existe sonde prin care, cu ajutorul cărora să se poată monitoriza stocurile. Și în ce privește cotele și capturile, Eh, avem un sistem nou care este introdus pentru flotele noastre, un sistem care măsoară eh, stocurile, eh, determină stocurile de, de pește și vrem ca în colaborarea noastră cu Satome și Principe să obținem și noi un jurnal de bord electronic care să poată fi completat de ambele părți și trebuie ca Sautomi și Principe să poată citi datele din acest jurnal de bord electronic. Dacă poți să reconstitui traseul unei nave, poți să determini mișcările peștilor, poți să și calculezi captura reală, obiectivă uh, a acestei nave. Deci vrem mai întâi să oferim echipamentul și apoi să oferim, să capacităm autoritățile să și poată folosi acest echipament de citire, de monitorizare, supraveghere. Încep, ați vorbit și despre procesarea uh, uh, peștelui, procesarea la fața locului. Deocamdată nu există facilități de procesare în plan local care să aibă acces la piețele europene. Trebuie eh, ca cei din Sautome Principe să se asigure că au o acreditare eh, sanitar-veterinară eh, care să permită procesarea peștelui capturat și debarcat acolo, astfel încât acestea să poată intra pe piața din Uniunea Europeană. Și ultima intervenție a fost foarte pertinentă pe acest subiect. În ce privește raportarea, vom avea comisii, comite, eh, comisii, eh, comitete comune. Eh, calendarul nostru pentru acest dosar este cunoscut dumneavoastră tuturor și vom face în fel încât acest acord să fie parafat și implementat în mod corespunzător. S-a, men- menționat problema rechinilor capturilor accesorii, a testoaselor. Acestea sunt elemente care apar, trebuie să apară în aceste uh, convenții uh, și uh, uh aici uh, trebuie să uh, aici suntem sub guvernarea ICAT și a regulilor ICAT sigur că trebuie să protejăm eh, rechinii, dar există diferite specii de rechin și pentru fiecare există măsuri specifice. În Atlantic există mai puține păsări eh, eh, marine, dar există, de pildă, țestoase. Și nu cred însă că aceste, aceste chestiuni trebuie Eh, introduse în dispozitivul unor acorduri care sunt foarte limitate în domeniul lor de aplicare, câtă vreme avem câtă vreme avem reguli generale care vizează, de pildă, protecția rechinilor. Săptămâna viitoare la Genova, la reuniunea ICAT, oricum va fi discutată această chestiune. Și am înțeles că uh, și membrii acestei comisii, sau cel puțin un membru al acestei comisii de pescuit, va participa săptămâna viitoare la Genova acolo. Am reținut un comentariu foarte comentariu interesant al naturii uh, uh, de exploatare a acestui acord. Uh, putem purta o discuție pe această temă dacă o doriți, dar deocamdată punctul de vedere comun este că acest acord este cel mai bun acord cu putință care permite Uh, crearea unor capacități prin care partenerii noștri să poată controla, monitoriza cât de cât uh, resursele lor și pe uh, baza acestui control să poată mai târziu să reglementeze accesul altor parteneri la propriile lor resurse într-o fază ulterioară, aceste țară, țări ar putea dezvolta capacități de pescuit proprii, capacități de procesare proprii în funcție de, uh, uh, de fondul uh, de pește existent acolo. Dar deocamdată cred că în noi, în Uniunea Europeană, aceste țări au cel mai bun partener cu putință din partea căreia poate beneficia de expertiză suficientă pentru a-și monitoriza uh, activitatea comercială și astfel nu a, monitoriza nu doar ceea ce fac navele europene și flotele europene de pescuit acolo, ci și ce fac și alte flote de pescuit în apele lor. Deci, uh, dacă doriți, uh, putem continua discuția noastră, dar într-un alt cadru. Și ultima chestiune care a fost eh, adusă în discuție a fost cooperarea pentru dezvoltare. Evident, prin astfel de acordul putem mobiliza doar fonduri foarte limitate. Dar, în baza uh, avizului primit din, de la Comisia PEș precedentă, am uh, inițiat o cooperare de, cu colegii noștri de la Cooperare pentru Dezvoltare astfel încât uh, am uh, introdus uh, pescuitul ca sector integral integrant al negocierilor pentru, în, în cadrul activității de cooperare pentru dezvoltare. Asta am vrut să spun. A, da, și în legătură cu speciile care sunt în legătură cu speciile care sunt uh, uh, capturate aici este, sunt în special specii atlantice de ton care sunt pescuite aici. Președinta, mulțumesc uh, pentru toate aceste răspunsuri și clarificări. Și acum dau cuvântul raportorului pentru comentarii finale. Doamnă președinte, foarte pe scurt, au fost numite trei treme principale. Odată, mijloacele financiare și uh, am două observații pe marginea acestui aspect financiar. Dacă luăm ca referință datele uh, unor uh, instituții uh, științifice care susțin uh, protocolul, atunci cred că nu putem greși. Eu nu pot decât să mulțumesc uh, pentru toate contribuțiile primite de la colegi și uh, tot ceea ce pot să fac este să atrag atenția asupra acestor specii menționate, dar și să mai menționez că ar putea fi și alte specii implicate în capturile acestea accidentale. Apoi uh, s-a vorbit despre consolidarea cooperării cu obiectivul declarat al creării unor uh, capacități uh, de, pescuire și, de pescuit și de procesare în Sao Tome și Principe. Și o altă, a treia chestiune importantă. Insistăm ca Parlamentul European să fie informat și să fie informat în mod regulat în, pune, în ce privește punerea în aplicare a acestui protocol, pentru că până acum au existat 8 protocoale. Și uh, Uh, în ce privește cooperarea sectorială, până acum n-am, n-am consemnat uh, uh, progrese notabile. Tocmai de aceea este important să fim informați în mod regulat în legătură cu chestiunile care sunt atât de importante pentru noi. Am înțeles că nici autoritățile din Sao Tome Principe nu sunt foarte bine pregătite trebuie să le ajutăm să se pregătească, să dezvolte capacitățile pentru monitorizarea acestui sector. Președinte, amendamentele pot fi depuse până la uh, ora 12 în data de 10 noiembrie. Votul în comisie urmează să aibă loc pe 3 sau 4 decembrie și votul în plenară în sesiunea din ianuarie 2015. Și cu asta trecem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi, o propunere pentru o directivă a Parlamentului European pentru amendarea uh, directivelor 2008, 94, 2009, 38, 2002, 14, 98 per 59, 2001 per 23 și 96 per 71. Raportul a fost uh, alocat GUE în septembrie. Doamna Liana, Liani Riada a fost numită raportoare. Azi uh, uh, propunerea uh, comisiei va fi prezentată și va urma după aceea un schimb de opinie. Așa că dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Bonsoir à tous et merci de donner... Bună seara tuturor! Vă mulțumesc că ne-ați dat uh, ocazia să prezentăm această propunere din partea Comisiei. De fapt, această propunere a fost adoptată de Comisie cam acum un an, însă din motive pe care nu mai trebuie să vi le explic, uh, această propunere nu a fost examinată sub uh, președinția Elena a Consiliului ci a început să fie examinată de statele membre sub președinție italiană, adică abia acum câteva luni. Aș vrea mai întâi să vă reamintesc obiectivele propunerii acesteia. Este o propunere care a fost făcută în cadrul politicii sociale. Obiectivele sale sunt uh, următoarele. Îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru navigatori prin acordarea acelorași drepturi pentru lucrătorii uh, de pe mare cât și celor uh, terestri. Prin eliminarea unei anomalii care consta în faptul că cel puțin cinci directive în domeniul dreptului muncii excludeau din câmpul lor de aplicare uh, un număr important de lucrători. Al doilea mare obiectiv era de a crea condiții de muncă echitabile și condiții de concurență echitabile în sectorul maritim în Europa, pentru că companiile maritime și întreprinderile de pescuit ar trebui să fie tratate în mod egal. Este un lucru important de subliniat, pentru că există deja numeroase state membre care nu exclud din câmpul din aplicare navigatorii sau pescarii atunci când vine vorba despre aplicarea celor cinci directive. În studiul de impact pe care l-am prezentat în același timp cu această propunere, veți găsi întreaga aplicare extinsă de către statele membre a acestor cinci directive. Așadar, îmbunătățirea condițiilor de lucru era un obiectiv important. De asemenea, atragerea de lucrători calificați în sectorul pescuitului sau în sectorul marinei comerciale. Acestea erau puncte importante pentru comisie în elaborarea acestei propuneri. Euh, Evident, eram conștienți și acest lucru a reieșit uh, în urma consultărilor pe care le-am uh, organizat în pregătirea acestei propuneri, că există anumite specificuri uh, ale sectorului pescuitului și marinei comerciale. Era vorba în special de dezarborarea foarte facilă a pavilionului sau locul pe o piață foarte competitivă la nivel internațional, mai ales pentru marina comercială. Așadar, a trebuit să ținem cont de aceste elemente în prezentarea propunerii noastre. Fiind o propunere care a fost adoptată în cadrul capitolului privind politica socială, în baza articolului 153 din tratat, Comisia are obligația de a se consulta oficial cu partenerii sociali, cu reprezentanții patronatelor și sindicatelor. Am uh, avut două faze. Într-o primă fază am solicitat partenerilor sociali să ne spună dacă consideră că o acțiune europeană este utilă și de dorit în acest domeniu. A existat și o a doua fază de consultare a factorilor de interes cu privire la caracteristicile generale ale unei acțiuni europene în domeniu. În sectorul pescuitului, partenerii sociali au răspuns colectiv în mod favorabil, în sensul că vroiam să eliminăm excluderile din aceste cinci directive. Totuși, nu s-au pronunțat cu privire la un aspect al propunerii, și anume uh, uh, scopul sau uh, încheierea acestor excluderi din aceste consultări uh, a reieșit o diferență uh, cu lucrătorii din uh, marina comercială. Exista o diferență între sindicate și patronate. Aceasta este o propunere tehnică, deci nu este o directivă prea simpatică, pentru că modifică practic la nivel tehnic cinci directive. Dar aș dori să prezint un pic uh, detaliile acestor modificări. Uh, la Prima modificare se aplică directivei privind insolvabilitatea angajatorilor și modificarea elimină acea excludere pentru pescarii Uh, remunerați din câmpul uh, de aplicare. Aceasta era singura excludere care exista în această directivă. Și aceasta interesează cel mai mult sectorul pescuitului. Totuși, uh, această excludere nu era aplicată foarte mult. A doua modificare se referă la directiva privind Comitetul European de Întreprindere. Este vorba despre eliminarea excluderii personalului navigant uh, din marina comercială. Acesta urmând să fie acoperit în totalitate de directivă, așa cum a fost propusă de comisie. A treia modificare se referă la directiva privind cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor la nivelul întreprinderilor. Această modificare aduce mai multe precizări și spune că statele membre nu pot face derogare de la dispozițiile generale ale acestei directive decât dacă se asigură un nivel de protecție echivalent și decât dacă protecția salariaților este asigurată efectiv. A patra modificare se referă la directiva privind concedierile colective. care include acum și echipajele de navigatori în câmpul său de aplicare. Aceasta prevede dispoziții specifice sectorului. Este vorba despre o prevedere legată de notificarea de către angajatori a autorității competente care trebuie să examineze problema concedierilor colective. În propunerea noastră, această notificare trebuie adresată statului competent din statul de pavilion. Era necesară această precizare, deoarece ar fi putut uh, să coexiste mai multe contracte de muncă care să cade sub incidența diferitelor legislații naționale. Această modificare este cea care va trebui să țină cont împreună cu cealaltă modificare despre care am vorbit, de specificul sectorului maritim. Și asta pentru că există o concurență internațională foarte importantă în ceea ce privește statele de pavilion. Există o nouă dispoziție comparativ cu directiva de bază. Aceasta le permite statelor membre să acorde autorității publice competente capacitatea de a institui derogări parțiale sau totale de la dispozițiile referitoare la termenele de uh, analiză atunci când uh, se au în vedere concedieri în masă, atunci când uh, angajatorul exploatează o singură navă sau în cazuri de transferuri de la o navă la alta. În marina comercială se întâmplă frecvent ca cumpărarea sau vânzarea de nave să fie o practică obișnuită. Și atunci este vorba despre niște costuri. Imobilizarea unei nave timp de mai multe săptămâni poate, evident, să genereze niște costuri. Aceasta este prima adaptare importantă. Totuși, dacă statele membre doresc să folosească această derogare, în momentul transpunerii trebuie să se consulte cu partenerii sociali. În cadrul uh, național de transpunere, trebuie să se poată face o evaluare uh, dacă reducerea drastică a termenilor de reflecție uh, se pretează la dispozițiile legislațiilor naționale. La dernière modification, uh, c'est sans doute... Ultima modificare face obiectul celor mai multe discuții cu statele membre și cu unele părți interesate care au participat la consultările noastre. Este vorba despre directiva privind transferul întreprinderilor. Modificările includ acum uh, navigatorii care lucrează pe nave înmatriculate într-un stat membru și sau pe nave care arborează pavilionul unui stat membru, oricare ar fi locul în care se află. Uh, Totuși, pentru a ține cont de caracterul specific al sectorului maritim, după o nouă consultare a partenerilor uh, sociali, statele membre pot să facă derogare de la dispozițiile unui capitol specific al acestei directive privind uh, transferul și condițiile de muncă în cadrul noii întreprinderi. în cazul uh, unor transferuri care vizează unul sau mai multe navir, uh, nave sau în cazul uh, transferului unei întreprinderi care exploatează o singură navă. Și asta are legătură cu ceea ce spuneam mai devreme, și anume dificultățile pe care le presupune imobilizarea unei nave care ar fi transferată sau care ar fi vândută uh, Uh, și aceasta fiind o practică frecventă în Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, transferul uh, de întreprinderi care exploatează o singură navă, trebuie să se respecte prevederile directivei privind cadrul general de informare și consultare. Deci există totuși un standard minim care permite aplicarea acelei părți din directivă uh, legate de informarea și consultarea lucrătorilor. În fine, pentru a se ține cont de specificul sectorului, am prevăzut o perioadă de transpunere mai lungă decât cea cu care sunteți obișnuiți, pentru că am propus 5 ani perioadă de transpunere pentru a ține cont de cerințele unor state membre care au flote foarte mari. sau care au uh, navigatori, marinari uh, foarte numeroși. Am vrut să le permitem acestor state membre să se poată adapta treptat la aceste propuneri. Iată care sunt marile linii ale acestei propuneri, care se referă, bineînțeles, la pescari și la navigatorii din marina comercială. Suntem acum la dispoziția doamnei raportor și, bineînțeles, vă vom răspunde oricăror solicitări de clarificări. Vă mulțumesc uh, foarte mult. Acum dau cuvântul raportoarei. congratulations to there and it's actually quite great to see the gender imbalance being somewhat addressed. So Mulțumesc. Mă bucur că avem încă o femeie la bord. Bănuiesc că știm ce se întâmplă cu condițiile periculoase, dezastroase în care lucrează navigatorii. Am, întâlnit, am citit cu interes propunerea comisiei și am câteva observații. Trebuie să oferim uh, siguranță și sprijin uh, uh, marinarilor și să ajungem la acea creștere albastră. Uh, orice hotărâre se ia în legătură cu um, detașarea lucrătorilor pentru a descuraja dumpingul social uh, e una care merită atenția mea. Eu mă bucur să văd că s-a introdus o claudă de neregresiune în clauza de revizuire, însă am anumite preocupări. Uh, directiva cu privire la notificări ar trebui să presupună că doar autoritățile competente din statul sub pavilionul în căruia navighează nava să fie uh, <coughs> responsabile. De asemenea, uh, există uh, posibilități uh, de calificare a vaselor și în funcție de numărul de lucrători. Deci nu cred că am putea avea o metodă care să funcționeze în toate situațiile dacă o navă uh, angajează 30 de oameni, ar trebui tratată diferit uh, față de navele de familie. Uh, cel puțin asta este situația în Irlanda. Bineînțeles că trebuie asigurit, asigurat un nivel de protecție adecvat pentru toți pescarii și bineînțeles că uh, asta ar putea să liniștească pe cei din sector. Uh, ar putea ști că pe măsură ce îmbătrânesc tot ar putea să aibă un rol de jucat în acest uh, sector. Cred că rezultatul acestor negocieri ar trebui să fie um, unul bun, ar trebui să revitalizăm aceste comunități și să revigorăm prestigiul acestui domeniu există anumite chestiuni care țin de modernizarea ă, tehnică care ar trebui luate în seamă. A vorbit și Comisia despre progresele tehnologice, ar trebui să vedem însă de unde găsim banii pentru aceste progrese tehnologice. Poate ar trebui să se constituie un fond la nivelul Comisiei pentru a uh, îi ajuta pe tinerii care vor să se implice în acest sector. De asemenea, ar trebui să se colecteze în mod sistematic uh, date pentru că asta ar putea da multă credibilitate studiilor științifice politice viitoare. Nimeni uh, cu mintea întreagă astăzi n-ar vrea să intre în această uh, industrie dacă este să ne gândim la greutățile cu care se confruntă toți uh, navigatorii. Poate că ar trebui să îi stimulăm cumva pe tineri să se alăture acestei industrie. Aș dori de asemenea să spun că, deși salut acest uh, raport și această directivă pentru a îmbunătăți viața pescarilor și navigatorilor, cred că ar trebui să avem o abordare consecventă atunci când implementăm uh, directive pentru a nu împovora încă și mai mult, prin prea multe regulamente, uh, viața pescarilor. Deci ar trebui să le facilităm existențele și să ne gândim clar cum am putea să facilităm implementarea directivei. Acestea sunt observațiile mele inițiale și, inițiale și uh, mă opresc aici. Dar nu, încă ceva, din moment ce vin din uh, uh, Irlanda și limba mea este irlandeză, să-ți vorbesc o limbă străină, uh, engleza, uh, pot să spun că voi redacta raportul meu într-o limbă oficială a uh, Uniunii Europene și anume uh, limba irlandeză, după care textul va fi tradus. Uh, uh, Mulțumim foarte mult! Dacă cineva are comentarii, uh, dau cuvântul raporturilor de, din umbră și tuturor celorlalți deputați care doresc să intervină. Lope Fontane, Toma, Cun. Îmi ce scuze dacă nu pronunț numele bine. Doamna Bilbao. Doamna Lope Fontane. Mulțumesc, doamnă președinte. Cât privește aceste propuneri ale Comisiei, consider că această propunere este una bună. Scăpăm de aceste excluderi uh, ale celor cinci directive. Eu cred că asta ar putea îmbunătăți condițiile de muncă ale personalului navigat. Cred că acesta este și obiectivul. Atunci uh, când vine vorba despre chestiuni care țin de ocupare în domeniul pescuitului, trebuie spus că acest domeniu este unul cheie pentru uh, Europa. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în acest sector uh, și Trebuie spus că este crucial ca aceste locuri de muncă să fie păstrate, pentru că uh, altfel uh, ar exista un impact negativ la țărm. Acești oameni însă trebuie să se bucure de o protecție uh, adecvată, pentru că altfel se simt uh, uh undeva lăsați pe din afară. dacă n-am uh, aplicat anumite măsuri, interesul pentru această profesie ar scădea dramatic. Uh, ar trebui să ne asigurăm că există anumită uh, guvernanță la nivelul companiilor care să garanteze drepturile lucrătorilor. Eu nu sunt de acord că uh, dacă scăpăm de aceste excluderi, uh, dăm naștere unor costuri excesive. De fapt, există date cu privire la state care uh, nu uh, operează cu aceste excluderi, nu le au și în aceste state flota a crescut într-o anumită perioadă de timp, câtă vreme în alte state unde excluderile se aplică, flotele s-au tot micșorat. Prin urmare, are foarte mult sens să uh, Uh, avem uh, regulamente uniforme, standardizate și excluderi uh, standardizate în toată Uniunea Europeană. N-ar trebui să existe diferențe mari în ceea ce privește excluderile cu state ca al meu care decid să nu aibă aceste excluderi. Există mai multe detalii în această propunere cu care nu sunt de acord atunci când vine vorba despre redundanța în masă și transferul companiilor. În propunerea comisiei uh, se mai regăsesc încă anumite excluderi, prin urmare noi nu credem că se creează astfel un uh, teren concurențial echitabil între toți actorii. Uh, prin urmare mă refer aici la articolul 4.1a care păstrează un tratament diferențiat iar asta ar putea da naștere unei uh, protecții insuficiente pentru acești lucrători care vor fi vizați de uh, aceste uh, prevederi. Doamna Toma. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun uh, comisiei mai întâi că îi mulțumesc pentru explicații, mulțumesc doamnă pentru aceste lămuriri și Aș dori să spun că, în sfârșit, există o anomalie care dispare, prin urmare, uh, navigatorii uh, nu pot decât să fie mulțumiți de uh, această situație. Oamenii mării, ca și alți lucrători, ca și alți salariați, chiar dacă pentru mine anumite uh, întrebări mai există, întrebări pe care aș dori să vi le adresez, ar trebui să fie mulțumiți de aceste măsuri. Dumneavoastră v-ați referit la articolul 4 care precizează că statele membre pot acorda autorității publice competente facultatea de derogare uh, în totalitate sau nu uh, uh, de la regulile de, concediere colectivă atunci când e vorba despre transferul de nave, bineînțeleg foarte bine despre această imobilizare Înțeleg bine cum să lucre cu această imobilizare pe care ați menționat-o dumneavoastră, însă atunci când vine vorba despre o activitate uh, pe mare și un transfer uh, al uh, producției de pe mare pe uscat, ei bine, cred că ar trebui să clarificăm această situație. Directiva care vizează transferul întreprinderilor uh, Uh, îmi uh, ridic anumite rezerve ca și raportor din umbră pentru grupul meu. Uh, apoi, o a treia chestiune, dumneavoastră nu ați menționat un aspect și de aceea aș dori aici un răspuns înainte să prezint anumite amendamente și anume ați făcut trimitere în expunerea de motive la directiva cu privire la drepturile lucrătorilor și detașarea lor eu nu văd să existe amendamente cu privire la această directivă. Prin urmare, cum puteți explica faptul că ea figurează în expunerea de motive um, și că mai apoi uh, nu um, este supusă transpunerii sau modificărilor precise? Și în cele din urmă, ultima întrebare, doar pentru a verifica lucrurile, se pare că în ceea ce privește directiva cu privire la Comitetul de Întreprindere, uh, dumneavoastră ați vorbit despre oamenii mării, despre navigatori, fără să uh, precizați faptul că și pescarii erau vizați. Mi-aș uh, dori să obțin precizări și pe acest plan, pentru că ar fi foarte simplu să considerăm totul împreună în ceea ce privește regulile de nivel, regulile care vizează numărul minim de marinari vizați, deci aș dori o precizare aici. În general, spun din nou acest lucru, nu putem să uh, fim decât satisfăcuți de faptul că începem să punem capăt unei anomalii absolut injuste pentru navigatori, dar se pare că încă există un număr uh, prea mare de anomalii derogatorii care mie nu mi se par uh, satisfăcătoare și cred că ar trebui să le eliminăm și pe acestea cu totul. Vă mulțumesc. Um, my suggestion is that you will get your answer. Sugestia mea este să primiți răspunsurile după ce au intervenit toți vorbitorii de pe listă. Apoi, foarte pe scurt, Comisia poate să dea răspunsuri. Urmează domnul Kuhn. Uh, danke, Frau Vă mulțumesc, doamnă președinte. Uh, această directivă privind uh, timpii de lucru este în principiu de salutat, uh, în special pentru navele ce pescuiesc pe mările și pe oceanele uh, mari, uh, în special uh, patrularea <clears throat> navelor uh, uh, și timpii de, per, uh, de patrulare, de pază, uh, sunt mai bine reglementați. Dar dacă vedem care este situația cu pescuitul costal și în apele interne, atunci trebuie să ne întrebăm dacă o astfel de directivă privind orele de lucru este justificată. Dacă o asociație familială, de pildă, este adusă în situația în care la începutul sezonului la herring pescuiește timp de 10 zile continuu pentru că vremea este bună și uh, primește un control uh, al autorităților de reglementare uh, care inspecție vrea să știe cât a lucrat fiul, cât a lucrat tata, cât a, s-a lucrat sâmbătă, cât s-a lucrat sub, duminică, eu cred că astfel se creează niște complicații foarte, foarte serioase pe care trebuie să le avem în vedere. Tocmai de aceea avem nevoie de derogări. Extrapolând, în martie, în aprilie, când uh, sezonul de pescuit uh, se încheie, uh, atunci nici nu se poate pescui, pescarii sunt într-un fel de șomaș tehnic. Deci trebuie să găsim soluții practicabile și pentru, uh, și pentru acești uh, timp morți, respectiv pentru uh, contabilizarea orelor de lucru, pentru că altfel nu mai, mai pescui nimeni la noi. Gracias, președinta. Gracias. Doamna Bilbao, mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru explicații. Aș dori să explic câteva dintre comentariile pe care le voi face. Dați-mi voie să spun că vin din partea unei comunități uh, cu rădăcini adânci uh, în mare. Părinții și bunicii mei, uh, înaintașii mei așadar, au lucrat în acest sector și au trăit de pe urma celor oferite de mare. Prin urmare, înțeleg ce înseamnă să depinzi de mare. Înțeleg că ar fi o idee bună să ne gândim că navigatorii ar trebui să beneficieze de aceleași drepturi ca restul angajaților. Însă cred că există anumite probleme în acest raport. Atunci când vorbim despre îmbunătățirea condițiilor pentru lucrători, uh, pentru cei care lucrează pe mare, uh, și că asta va îmbunătăți uh, locurile lor de muncă, dați-mi voi să spun că nu sunt de acord, ci opusul este valabil. Dacă deja ne asigurăm că navele uh, au anumite cote uh, pentru pescuit și dacă putem garanta că navele vor putea să continue să pescuiască, atunci uh, așa doar putem garanta slujbele din sector. Sunt de acord așa cu domnul Kun atunci când spune că există diferențe între pescuitul pe scară redusă Uh, și uh, pescuitul la uh, mare adâncime. Întrebați-vă care sunt pescarii care se bucură de cele mai bune condiții de muncă. Ei bine, aceia care pescuiesc în larg. Pentru că ei nu au aceleași condiții ca și pescarii care pescuiesc pe scară redusă în jurul coastelor. Eu aș dori să mă refer acum la ceea ce se întâmplă în nordul coastei uh, spaniole. Avem acolo două sectoare specifice. Avem pescuit pentru ton bonito și pentru uh, anșoa. Sunt specii migratoare și Acestea pur și simplu nu și-au mai făcut apariția uh, din cauza temperaturii apei. Uh, prin urmare, pescarii au rămas să uh, pescuiască doar anșoa, ori asta nu le aduce venituri suficiente. Atunci când e vorba de garantarea drepturilor lucrătorilor uh, trebuie să ținem cont de faptul că acest sector nu este similar cu altele. Nu putem pur și simplu să-l comparăm așa cu alte sectoare. Cu toții suntem de acord că ne dorim ca toată lumea să se bucure de cele mai bune condiții, însă trebuie să ne gândim cu atenție cum uh, putem să obținem asta pentru fiecare sector în parte. Ceea ce spun eu poate că nu este corect din punct de vedere politic, însă acesta este adevărul. Vă vorbesc uh, ca o persoană care uh, știe care este situația. Eu mă întorc în satul meu în fiecare an, știu exact prin ce trec pescarii de acolo. Cu asta s-au confruntat uh, consiliile locale și regionale. În fiecare săptămână putem vedea cum se întâlnesc uh, armatorii, vorbind despre ceea ce au reușit uh, să uh, prindă și ceea ce n-au reușit să pescuiască. Toate lucrurile astea funcționează foarte bine, însă apar conflicte. Atunci când începi să complici lucrurile, când implici sindicatele, când încerci să garantezi tuturor un salariu egal, și așa mai departe. Nici măcar nu încep să vă descriu uh, cum anume aceste aspecte au schimbat uh, lucrurile și au adus probleme. Pur și simplu acest lucru nu este posibil. Au apărut conflicte. Atunci când uh, oamenilor, uh, oamenii au cerut să li se plătească un salariu fix pescarilor, pentru că nu aceasta era practica curentă. Deci ar trebui să ne axăm uh, pe uh, îmbunătățirile reale și aș dori uh, să rog Comisia să țină cont de diferențele specifice ale acestui sector și de nevoile sale specifice. În ceea ce privește documentele de consultare, se spune că s-au consultat partenerii sociali și dumneavoastră spuneți că armatorii din Europa își doresc măsuri specifice uh, pentru uh, acest uh, sector și spuneți că aceste măsuri specifice ar dori acești armatori să fie păstrate. Însă, dumneavoastră, practic, ați venit cu niște argumente care spuneți că v-au parvenit de la armator. De ce și-au dorit ei păstrarea acestor situații? Ei bine, Uh, în urma uh, motivelor pe care vi le-am prezentat eu, cred că trebuie să ne gândim uh, mult la ceea ce suntem pe cale să facem. Oare ne dorim să distrugem pescuitul în largul coastelor în totalitate, pentru că trebuie să fim conștienți de consecințele teribile pe care propuneri similare le-au avut deja asupra comunităților de pescari, de exemplu cea din satul meu. Dacă acest mesaj vine din partea armatorilor, trebuie să vă întrebați exact de ce. Mulțumesc pentru că ne-ați prezentat aceste experiențe. Aș dori să rog Comisia ca foarte pe scurt să răspundă la aceste întrebări care au apărut, înainte să dau din nou cuvântul uh, raportoarei noastre. Deci vă rog foarte pe scurt, dacă puteți, dați răspuns la întrebările care v-au parvenit. După care dăm din nou cuvântul uh, uh, raportoarei. Oui, euh, en tant que petite fille de membre d'un armement de pêche. De... Acum. Uh, euh, Uh, coiffeur euh, dans les... avant la guerre. Când uh, eram uh, mică și eu aveam rude care lucrau în domeniu, atât în pescuit cât și în sectorul comercial. Deci sunt niște sectoare care nu îmi sunt total necunoscute. Aș dori să mă concentrez asupra câtorva chestiuni. Evident, uh, suntem deschiși uh, și vă vom transmite precizări suplimentare dacă aveți nevoie. Le vom transmite atât doamnei raportor cât și deputaților. În primul rând, aș dori să mă refer la întrebarea raportoarei cu privire la statul de pavilion pentru notificare în caz de concedieri colective. Din punctul de vedere al Comisiei, acest criteriu a fost ales pentru că am dorit să avem o certitudine pentru lucrători. Care ar fi autoritatea competentă care ar examina concedierile colective? Acum, dacă ar fi să facem și criterii alternative, am fi creat uh, o incertitudine legată de cine are sarcina examinării și ar fi creat un fel de joc de ping-pong între autorități referitor la detașarea lucrătorilor. Am examinat în studiul nostru de impact această directivă <clears throat> pentru că există o excludere a celor aflați în largul mării. Dar uh, am constatat că fenomenul detașării celor care navighează în largul mării este foarte rar. De fapt, uh, avem alte tipuri de contracte. În marina comercială există contracte pe durată determinată și tot așa. Deci nu avea rost să modificăm directiva privind detașarea lucrătorilor referitor la acest aspect. Cu privire la amploarea modificărilor pe care le-am examinat stat membru cu stat membru și am făcut și o evaluare generală a costurilor modificărilor, în ceea ce privește impactul asupra întreprinderilor, în funcție de mărimea lor, aș dori să vă trimit la paginile 33 și 34 din studiul de impact. Vă reamintesc că directivele respective stabilesc niște praguri minime pentru aplicare. Există companiile foarte mici care pot să nu fie vizate de aplicare fie că este vorba despre cele aflate pe uscat sau cele aplicate, eh, aflate pe mare. Deci modificările comisiei nu au un impact mai mare decât înainte. În ceea ce privește condițiile de lucru în sectorul pescuitului, evident că aceste propuneri se referă la niște directive specifice iar problema condițiilor de muncă este mult mai vastă. Există alte instrumente deja în vigoare sau altele aflate în curs de negociere și uh, există niște provocări în domeniu. Colegii mei de la Digimare v-au menționat aceste aspecte în discuțiile cu dumneavoastră. Uh, și, bineînțeles, aceste modificări nu pot să răspundă în totalitate provocărilor legate de condițiile de muncă în sectorul pescuitului. Mulțumesc. Um, now the floor goes back to, uh... Mulțumesc și dau din nou cuvântul colegii noastre irlandeze. Mulțumesc, nu o să vă rețin prea mult. Știți că derogările sunt uh, importante pentru toată lumea. Este imposibil să treci în vedere toate detaliile și impactul uh, lor, dar din această dezbatere reiese foarte clar concluzia că nu există o soluție pentru uh, uh, toate flotele, pentru toți pescarii și flotele mici costale nu pot să concureze cu flotele mari marine care pescuiesc în oceanele adânci. Deci trebuie să există reguli care să permită uh, guvernarea celor două sectoare concomitent, dar care să țină cont de specificul fiecăruia. De aceea, voi colabora cu dumneavoastră pe acest raport, care, iată, are un domeniu de aplicare mult mai mare decât credeam inițial. Cu cât uh, avansăm în materie, cu atât ne dăm seama uh, că este din ce în ce mai complexă. Voi încerca însă să, să fac față acestei uh, provocări. Mulțumesc Comisiei, tuturor uh, colegilor care au luat cuvântul și care au avut contribuții foarte utile. Președinta, mulțumim și noi foarte mult. Vom mai avea un schimb de opinii pe 3 sau 4 decembrie 2014. Deci vom reveni la acest subiect, la această dată. Este 3 sau 4. Nu este încă stabilit definitiv. în prezentarea și discuția proiectului de aviz plus uh, uh, termenul pentru uh, amendamente este 21 ianuarie, nu, 23 ianuarie amendamente și a doua dezbatere 21. Votul în Comisia de Pescuit va, va avea loc în februarie și votul în Votul în Comisia de Ocupare va avea loc pe 23 martie 2015. Și cu aceasta trecem la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, cel puțin așa știu eu, spune președinta, și anume acordul pentru stabilirea Comisiei Generale de a Pescuitului în Marea Mediterană. Este un raport în procedură de consens alocat uh, grupului PPE în reuniunea din 16 Uh, octombrie. Gabriel Mato a fost uh, numit raportor și dau comisiei cuvântul pentru a ne face prezentarea propunerii sale legislative. Mr. Donatelli. Domnul Donatelli. Președinte, très rapidement. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte rapid. Textul uh, care v-a fost prezentat este cel uh, agreat uh, în timpul sesiunii anuale din 2014. Este un text care a făcut obiectul unor negocieri îndelungate în cadrul CGPM, negocieri precedate de un proces îndelungat de consultare a tuturor membrilor CGPM, a sectorului și a statelor membre. Acordul a fost negociat astfel încât să poată face progrese în ceea ce privește conservarea și gestionarea resurselor în Mediterana și în Marea Neagră. Vă reamintesc că CGPM se ocupă și de Marea Neagră. În ceea ce privește Uniunea Europeană, am reușit să introducem în textul acordului o serie de trimiteri la niște concepte care, de altfel, au fost introduse ca obiective în cadrul reformei uh, politicii comune a pescuitului. De exemplu, obiectivul uh, MMD, abordarea ecosistemică și uh, gestionarea aruncărilor înapoi în mare. Așa cum vă spuneam, este un text care a rezultat în urma unor negocieri îndelungate. Ar uh, trebui să putem ratifica acordul la Uniunii Europene și al statelor membre, astfel încât să poată intra în vigoare cât mai curând posibil. Bineînțeles, uh, depindem și de procesul de ratificare al partenerilor noștri. Fără ratificare este clar că voința Uniunii Europene de a duce o politică ambițioasă uh, în uh, Mediterana și în Marea Neagră în gestionarea resurselor și lupta împotriva pescuitului ilegal riscă să fie pusă în dificultate. Vă semnalez în încheiere că obiectivul nostru este să reușim să ratificăm înainte de următoarea sesiune anuală care va avea loc în mai 2015. În fine, este un uh, acord care a fost examinat de Comitetul pentru Afaceri Juridice și uh, uh, Constituționale al FAO acum câteva zile. Acest comitet trebuie să stabilească dacă textele acordului sunt în conformitate cu statutul și cartele FAO. Dacă așa stau lucrurile, va fi um, consacrat uh, de Consiliul uh, FAO din decembrie 2014. Uh, și atunci vom avea garanția că textul este perfect aliniat la obligațiile asumate la nivelul FAO. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, now... Mulțumesc foarte mult, spune președinte, și dau acum cuvântul domnului Gabriel Mato, raportor. Domnul președinte, vă mulțumesc și um, în mod excepțional sunt de acord cu Comisia și de aceea voi fi foarte succint. Eu cred că acest acord modificat, modificat după multe discuții, negocieri, este un acord la care nu ai prea multe de adăugat. Din potrivă, structura și conținutul acordului sunt acum foarte bine adaptate la realitatea curentă și Eh, cred că pur și simplu sunt mai bine definite funcțiile și datoriile eh, pe care și le, asumile și le asumă semnatarii în baza acestui acord. Eh, cred că este o, o un act cât se poate de pertinent prin care se combate și captura accesorii și pescuitul ilegal. Acum în ce privește sancțiunile, trebuie să știi foarte bine ce și cum trebuie reglementat. Adică, uh, pentru anumite uh, încălcări trebuie formulate sancțiuni, uh, în consecință, sancțiuni concrete. Cred că avem însă suficient timp să vedem, să analizăm care este impactul și care sunt consecințele asupra părților um, semnatare. De asemenea, va trebui să ne mai consultăm în legăt- încă o dată în legătură cu FA, împreună cu FAO să vedem că tot ceea ce am propus aici este într-adevăr corect din punct de vedere juridic. Mulțumesc, uh, domnule Mato. Dacă mai sunt membri care doresc să intervine pe marginea acestui dosar, acestei decizii. or... Întreb, uh, domnule raportor, dacă mai aveți și uh, concluzii de formulat sau? Las intervenționes de mis colegas. Nu. Uh, eu am văzut cât au vrut să intervină colegii, așa că nici eu nu mai doresc să intervin a doua oară și continuăm, doamnă președinte, cu voia dumneavoastră. Um, the exchange of views will be third or fourth. Bun atunci uh, vom mai avea un schimb de opinii pe 3-4 decembrie, prezentarea și uh, uh, avizului, proiectului de aviz va fi pe 21-22 ianuarie 2015. Termenul pentru amendamente este 26 ianuarie 2015, votul în comisie 23-24 februarie și votul în plenară este programat pentru martie 2015. Perfect. Spune doamna președinte și cred că cu asta am și terminat. Iată, am reușit. Prima mea ședință. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi, pentru contribuție, da? Și dacă îmi dați voie, dau cu ciocanul în masă. La revedere!